Um, right, good morning. Well, I have the rapporteur. Bună dimineața. În raportorii, în calitate de raportor, pot să vă spun că nu știm deocamdată dacă și restul vor veni, dar știu că Danuta trebuie să își conducă propria comisie. Prin urmare, propunerea mea ar fi să începem E trecut deja de ora 9, doar cu câteva minute. Sunt sigură că uh, raportorii și raportorii din umbră știu care este contextul acestei propuneri. A venit din partea Comisiei în iunie anul acesta. Din punct de vedere procedural, lucrurile se complică pentru că trebuie să avem compatibilitatea cu raportul GOZES din TUPEC Însă Comisia nu propune o actualizare a propunerii, ideea fiind ca uh, unele schimbări să apară pe durata procesului de adoptare în Consiliu. Comisia a spus că interesează, punctul nostru de vedere, Este o procedură de aviz conform din punctul nostru de vedere, deci tot ce putem face este să spunem da sau nu. Dar, evident, putem uh, introduce uh, niște puncte de vedere și să stabilim în ce direcție ne vom îndrepta și să sperăm că la Comisie și Consiliu se va lua notă de această poziție. Deci asta în ceea ce privește procedura și o să dau cuvântul Danutei Hubner în calitate de raportor. Mulțumesc, Sharon. Într-adevăr, există acest context. Știți că din 2002 în legislația Uniunii Europeană am avut o facilitate uh, cu asistență financiară UE pentru statele membre care nu sunt membre ale zonei euro, dar care au avut probleme cu accesul la finanțare externă. Letonia, România și Ungaria din, se numără printre țările care au um, solicitat o astfel de asistență. Și pentru zona euro avem toate acele facilități suplimentare din cauza crizei. EFSM, EFSF pentru țările non-euro practic nu exista nimic uh, la nivelul uh, instrumentelor tradiționale și Comisia a propus o ajustare la regulamentul existent doar pentru a mm, uh, rămâne conectați la schimbarea cadrului pentru zonele euro și de aceea avem acest amendament. Acest regulament a fost actualizată din perspectiva crizei financiare și sunt introduse noi instrumente din perspectiva celor două linii de credite pentru, cele do- pentru acele țări. În ceea ce privește procedura, dat fiindcă vorbim de un aviz conform, așa cum ai spus Sharon, avem două principale posibilități în prezent. Putem avea un raport din proprie inițiativă în care noi, în calitate de comisie și Parlament, putem să ne prezentăm ideile referitoare la modul în care vedem lucrurile și să formulăm așteptări vis-a-vis -vis de Consiliu și de statele membre cu privire la ajustări ulterioare ale propunerii la nivelul Comisiei și dacă nu se poate un raport de inițiativă, încă mai așteptăm un răspuns, putem face acest lucru printr-o rezoluție a comisiei sau chiar uh, o scrisoare adică să fie ceva între un raport de inițiativă și o rezoluție. În ceea ce privește calendarul, sper să Avem cel târziu până la jumătatea lunii ianuarie proiectul de raport, astfel încât să îl putem um, prezenta în comisia noastră și apoi să putem să ajungem în plenară în aprilie. provocarea este să vedem ce din raportul Jean-Paul Gozes trebuie să fie adăugat la acest regulament. Și propun Comisiei Econ să aibă în vedere niște elemente suplimentare care să fie introduse. Am avut deja o întâlnire cu colegii din Comisia Europeană care urmăresc raportul Gozes și sunt uh, conștienți de toate modificările, au spus foarte clar că vor actualiza regulamentul în vigoare din perspectiva noutăților introduse de Parlament prin raportul Gozes Sperăm însă că vor putea să preia și anumite elemente noi care vor rezulta în urma activității în care ne-am implicat eu împreună cu raportorii din umbră. În ceea ce privește raportul Gozes, ce ni se pare nouă important pentru asigurarea un cadru de acțiune omogen pentru țările euro și non-euro, deci importante sunt ajustările din perspectiva ajustărilor la programul de ajustări macroeconomice. Acest program va înlocui o serie de etape de monitorizare, deci niște aspecte foarte importante. Ne așteptăm să avem ajustări și în ceea ce privește uh, conduita legată de supravegherea consolidată. Statele membre vor primi asistență preventivă și în ceea ce privește responsabilitatea, transparența și toate aspectele de genul acesta care țin de econ în întregul proces. Comisia va informa și prezenta toate elementele procedurilor și ne așteptăm ca toate chestiunile acestea să fie avute în vedere, alături de o serie de aspecte minore legate de uh, proces. Există câteva elemente pe care aș vrea să le menționez. Raportul conține o serie de uh, definiții uh, cu privire la elemente niște vagi, de exemplu tranziția între diferite instrumente, condițiile aferente. De asemenea, ce ar fi important ar fi să avem în vedere nevoia statelor, nevoile statelor membre care nu sunt state membre euro, de a cere permisie din partea comisiei atunci când uh, solicită un credit uh, FMI. ceea ce nu e cazul pentru uh, țările euro. Există consultări referitoare la proporționalitate. Există o chestiune importantă pe care nu o putem modifica, dar uh, am putea o prezenta ca pe o problemă și anume posibilitatea de a folosi această oportunitate pentru a crea pentru țările non-euro un fel de uh, blocaj, de stop fiscal în contextul supravegherii, sistemului unic de supraveghere. Adică din perspectiva faptului că țările non-euro se vor alătura sau vor participa, ca să nu le menționăm pe cele care nu vor participa, la mecanismul unic de supraveghere. Acestea nu au uh, frânele fiscale necesare, de aceea am propus trei opțiuni în acest sens, uh, în acest document, pentru a fi considerate ca posibile uh, frâne în caz de urgență. Sper să fie luat în considerare în viitorul apropiat acest lucru. Trebuie să vedem apoi de, că există 50-60 de miliarde de euro pentru acele ă, garanții bancare și pentru recapitalizarea bancară e nevoie de finanțări suplimentare. Deci evident că există niște limitări, există probleme dar lucrurile trebuie să fie adoptate dacă vrem să permitem țările non-euro să participe la ESM și să uh, participe la recapitalizarea băncilor. Mai există apoi și opțiunea de a crea noi fonduri prin tratate interguvernamentale, așa cum am folosit ca model în ESM și altele pe care am să le introduc în raportul meu. Am avut o primă întâlnire a raportorilor și sper să reușim ca lucrurile să evolueze așa cum trebuie în ianuarie pentru a avansa cât de repede. În paralel sperăm cu raportul Gozes. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorilor din uh, umbră. vin prima dată. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, chiar dacă e un dosar de uh, conținut, pot să vă spun că sunt de acord cu propunerea raportorului de a avea un raport de inițiativă sau cel puțin o rezoluție. După discuțiile preliminare, vă pot spune că poziția mea este cam pe aceeași linie cu cea a raportorului și, în acest context, al crizei economice financiare, statele membre care nu sunt membre ale zonei euro au, iată, la dispoziție mai multe instrumente financiare și cred că Acesta este un uh, pas înainte foarte important, uh, având în vedere că asistența financiară pentru țările nemembre ale zonei euro trebuie să fie îmbunătățită. În ceea ce privește nivelul de asistență, deja menționat de doamna raportor, e foarte bine că cei 50 de miliarde de euro rămân neschimbați, dar vreau să menționez că, dat fiind că dorim o aliniere a, a condițiilor aplicate pentru asistența financiară la condițiile din zona euro, cred că ar trebui să uh, introducem și avantajele sau beneficiile de la aceeași linie de creditare. Știu că e aproape imposibil, fiindcă e o chestiune politică, dar am vrut să menționez acest lucru și să încercați să vedeți dacă găsiți sau dacă se poate găsi o soluție fezabilă din punct de vedere juridic. Aștept să vedem care va fi calendarul și în funcție de uh, situație o să avem un raport de inițiativă sau o rezoluție și la final cred că o să avem totuși uh, un raport bun. Mulțumesc! Mulțumesc, Coleșmit, acum din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc Danutei Hubner Am avut deja o primă întâlnire din care am um, aflat foarte multe, o întâlnire și cu Comisia. Este o revizuire binevenită a regulamentului. Sunt de acord cu perspectiva prezentată de Danuta Hubner și anume că trebuie să avem o perspectivă mai eficientizată atunci când uh, acordăm asistență economică statelor din, uh, în afara zonei euro. Cred că este important, chiar dacă eu sunt uh, pentru ca țara mea să adere la zona euro și să ne descurcăm singuri, cred că trebuie subliniat că acest instrument este important, mai ales în aceste timpuri problematice pe care le traversăm. Guvernul de acasă, pe care eu îl susțin, consideră că dacă Suedia rămâne ca o insulă în Europa, va fi întotdeauna protejată și nu va fi afectată de ce se întâmplă în restul Europei. Asta e absolut greșit și ce s-a întâmplat în anii 90 ne-a dovedit că nimeni nu e protejat atunci când lovește un tsunami. Prin urmare, Trebuie o coordonare consolidată aici și sigur trebuie să um, vedem și ce se întâmplă și în celelalte rapoarte ale comisiei noastre. Da, trebuie ca această facilitate să fie una modernă și flexibilă, așa cum s-a și spus aici, de altfel. De asemenea, cred că trebuie să îmbunătățim, așa cum s-a și spus aici, transparența și responsabilizarea uh, din partea acestei comisii și a întregului Parlament până la urmă. Prin urmare, sunt de acord cu introducerea acestei doi, două noi linii de credit și uh, rolul Parlamentului, a autorității de supraveghere și a BCE-ului. Și cred că aceste noutăți vor uh, întări sistemul. S-ar putea să existe un element lipsă. Propunerea de regulament nu are în vedere rolul de supraveghetor bugetar al Parlamentului. Comisia va împrumuta bani pe piața de capital care um, vor fi garantați cu bugetul european, dacă am înțeles eu corect. Asta servește ca garanție. Și totuși Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește um, plățile de bani către stările, statele membre. Dacă există neplată a um, acestor credite, bugetul va trebui să acopere acele rate ale creditelor și asta asta va duce la o creștere a cerințelor pentru bugetul UE, ceea ce va însemna o creștere a contribuțiilor statelor membre. Asta e un lucru la care trebuie să ne gândim, aș zice. Există două întrebări care trebuie să-și primească răspunsul. În primul rând, implicarea Parlamentului European în aprobarea de credite prin liniile de credite. Parlamentul trebuie să primească un rol de supraveghere bugetară în ceea ce privește asistența bugetară și plata diferitelor rate de credit. Și, în al doilea rând, care vor fi efectele asupra bugetelor statelor membre. Eu cred că aceste răspunsuri trebuie să-și găsească răspunsul clar în aviz și sper să putem găsi niște răspunsuri răspunsuri bune la ele. Altfel, sunt și eu de perspectiva raportoarei și cred că uh, putem sta liniștiți cu uh, munca Danutei Hubner, totul e acoperit. Mulțumesc, Sven, din partea verzilor. Da, îmi cer scuze din partea Evei Jolie, raportorul nostru din umbră a fost foarte implicată în mod direct cu rezolvarea crizei în Islanda, un, a fost un consilier senior pentru guvern și există niște similarități, chiar dacă vorbim de o țară în afara UE. Prin urmare, sper că putem să folosim experiența pe care o dobândită în acea capacitate. Îi mulțumim Danuta Hupler, pentru că a organizat deja două întâlniri cu raportorii din umbră pe acest subiect și uh, sperăm și suntem siguri că vom continua cu acest gen de cooperare foarte bună. Înțelegem de asemenea și sprijinim dorința de a include toate realizările din raportul lui Jean-Paul Gozes în acest uh, nou document Prin urmare, multe dintre preocupările noastre se regăsesc deja aici. În ceea ce privește um, scrutinul democratic și stabilirea uh, condițiilor pentru programele respective, acestea sunt deja menționate și cred că e important să folosim acest moment pentru a analiza în mod onest situația țărilor din um, Europa de Est care au primit o parte din aceste fonduri Multe dintre ele, așa cum știm, sunt, uh, să spunem, elevi buni în criza euro, dar adesea uh, tindem să uităm suferința umană care a rezultat în urma restabilizării situației macroeconomice. Mulți oameni au trebuit să-și părăsească casele, șomajul, sărăcia sunt în creștere și de aceea e important să facem o analiză corectă reală a situației din țările respective și uh, ale efectelor sociale ale programului, dincolo de conotațiile economice ale acestor programe. De asemenea, este important să ne gândim la aspectele procedurale ale acestui raport. Așa cum spunea și dumneavoastră, doamna președintă, pe baza articolului 352 vorbim aici și uh, regulile noastre normale stabilesc că trebuie să avem un raport dacă vrem să avem cu adevărat o influență asupra a ceea ce fac Consiliul și Comisia. Prin urmare, după părerea noastră, avem o întrebare deschisă. Cum ne asigurăm că ceea ce facem noi va fi în totalitate luat de considerare, în considerare la Consiliu și Comisie. Poate că ar fi bine să le dăm și lor cuvântul pentru a înțelege cum intenționează să ia în considerare dorințele noastre. Și sigur, cred că trebuie să ne analizăm și regulile noastre interne, să vedem cum abordăm lucrurile. Dacă abord, avem o abordare de perspectivă, vom vedea că există mai multe propuneri pe baza articolului 352. Cu cât ne apropiem de limitele tratatului, cu atât se dovedește mai dificil să schimbăm lucrurile și cu atât vom avea o folosire mai intensă a articolului acestuia 352, pe care poziția noastră nu e așa puternică. Sugestia noastră către raportor a fost să introducem ceva cu privire la mecanismul de protecție financiară și cred că este foarte bine să uh, avem, folosim acest raport pentru a facilita această discuție. Înțelegem că mecanismul pe care l-am folosit în criză pentru stabilizarea guvernelor ar putea în principiu să fie folosit pentru a servi ca mecanism de protecție financiară pentru recapitalizarea sistemului bancar. Din punctul nostru de vedere, nu există obstacole esențiale și cred că ar trebui să extindem puțin experiența pe care am avut-o uh, cu programele respective pentru a crea un astfel de mecanism comun de protecție financiară. Controlul democratic al Parlamentului asupra ceea ce se întâmplă în țările respective este un aspect cheie care ne preocupă. Am spus asta și în raportul Gozes și având în vedere, ca să avem o abordare critică, că și comisia noastră Econi e așa de supraaglomerată, poate n-am făcut suficient pentru a vedea ce s-a întâmplat în România și se întâmplă în România, în Letonia și așa mai departe. Am trimis niște delegații acolo, dar nu am acordat acestei părți a Uniunii Europene aceeași atenție ca restul, restul celorlalte părți. Și poate că au fost niște consecințe foarte grave și acolo ale crizei euro, sigur împreună cu factorii locali și raportul ar putea să ne ajute să avem niște discuții și cu privire la ce vrem să facem în comisia noastră pe aceste subiecte. Cam atât din partea noastră și mulțumim doamnei raportoare pentru buna cooperare. Thank you very much. I don't see any ECR here, no GUI. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește uh, cineva să ia cuvântul? Nu avem reprezentant al GUE. Avem un schimb un reprezentant al Comisiei. Doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Intenția noastră în ceea ce privește acest regulament avea trei uh, laturi. În primul rând doream să uh, creștem uh, rețeaua, plasa de siguranță pentru statele membre din, care nu sunt în zona euro. Uh, prin mai multă flexibilitate în operațiune de împrumut. În al doilea rând doream să îmbunătățim supravegherea prin integrarea uh, conceptului de supraveghere financiară și ultimul nostru obiectiv, nu mai puțin important, era reducerea birocrației pentru statele din program. Această propunere a fost adoptată în iulie, înainte um, ca dumneavoastră să lucrați la textul GOZES. Confirm în numele Comisiei că ne-am luat un angajament ferm de a asigură, ne asigura că amendamentele Parlamentului la textul Gozes sunt integrate în text. Desigur, cu condiția ca pachetul de două măsuri să se adopte un element important pentru noi. În ceea ce privește recapitalizarea, așa cum a menționat și uh, raportarea dumneavoastră, trebuie să precizez că am avea probleme cu uh, un uh, mecanism de recapitalizare în uh, cadrul bilanței de plăți. O problemă mai degrabă de natură financiară. Atunci când vorbim despre investiții de capital, este mult mai uh, dificil decât în cazul unui împrumut acordat unui stat membru. Eu mă ocup de mecanismul de stabilizare financiară și uh, de aceea cunosc uh, destul de bine situația. Dat fiind că anul fiscal european reprezintă mecanismul final de protecție financiară, așa cum a spus domnul Schmidt, trebuie să ne gândim că însuși bugetul UE ar putea fi uh, expus unui risc de percepție negativă de către agențiile de credit, ceea ce ar, uh, duce, ar putea duce la scăderea um, rankingului, um, poziției în ranking al, uh, în plasament al Uniunii Europene. Alături de raportarea dumneavoastră, suntem dispuși să analizăm toate aspectele problemei. Există un aspect din acord care nu se regăsește în document, recapitalizarea prin împrumutul de rezervă. Această variantă ar pune mai puține probleme din punct de vedere al riscului. Am avut uh, o întâlnire foarte bună cu uh, doamna Hübner și sperăm să continuăm această bună cooperare și să lucrăm cu uh, Parlamentul în continuare, deși nu e vorba de o procedură de codecizie. Uh, cele două texte sunt uh, foarte strâns legate și de aceea vrem ca și pe acest text să avem aceeași bună cooperare pe care am avut-o în alte cazuri. Vă mulțumesc! Sigur, Sven, poți interveni dacă dorești. Dacă avem uh, timp, aș dori uh, să elaborez acest subiect. Mi se pare interesant ce ați spus. Două întrebări. Dacă am înțeles eu bine, mecanismul de... Se încearcă acum separarea, din punct de vedere juridic, al celor două riscuri pe care le comportă mecanismul de stabilitate financiară. Dacă creați două entități separate, e posibil să evitați efectul de um, contaminare al um, unui um, domeniu de la altul. Dacă um, ne vom alătura, dacă vom face un organism unic de supraveghere, ar trebui să avem și un mecanism comun de protecție financiară, pentru că altfel iarăși vor exista condiții inegale. Eu mă tem că până la urmă nu vom reuși să creăm ambientul uh, favorit, uh, prefer, corect pentru ca noi să putem să ne desfășurăm activitatea în condiții egale. Și în al doilea rând, aș vrea să știu ce vreți să spuneți că veți ține, de, uh, veți ține cont de eforturile noastre dacă se adoptă uh, pachetul de două măsuri. Uh, e foarte neobișnuit să ni se pună astfel de condiții. Și mă întreb dacă punem și noi să punem la rândul nostru condiții. Mm, nu credeți că procesul legislativ ar avea de câștigat dacă ne-am întoarce la uh, cooperare? Voi începe Păi ne vă de la ultima întrebare pentru a nu exista neînțelegeri. Cred că mulți uh, dintre cei de față au lucrat la pachetul de două măsuri și cu toții am fi dezamăgiți dacă s-ar pierde, s-ar risipi aceste eforturi. În acest fel trebuie interpretată declarația mea, nimic mai mult. De asemenea, cred că Comisia ar vinde mult mai ușor uh, amendamentele Parlamentului celor de la Comisie dacă am discutat pe un text care și-a atins uh, maturitatea legală, juridică. Pentru a vă răspunde acum la întrebarea dumneavoastră mai tehnică, după cum am spus, uh, vom susține um, integrarea în text a amendamentelor dumneavoastră. În cadrul mecanismului de stabilitate financiară încercăm să um, vedem care sunt posibilitățile de separare juridică, încercăm să creăm uh, un fel de vehicul uh, pentru uh, toate scopurile, polivalent. Lucrăm uh, în continuare cu colegii noștri uh, de la ESM, încercând să vedem dacă putem crea un fel de special purpose vehicle. încercăm să cooperăm, să, să um, evităm um, impactul negativ asupra bilanțului de plăți. Nu, am, um, nu vom găsi bagheta magică cu siguranță. Ați vorbit despre uh, mecanisme de protecție financiară pentru uh, FSM. Într-adevăr, ele sunt uh, foarte importante. Pentru statele care vor fi acoperite de viitoarea rezoluție, va exista necesitatea unui mecanism de protecție. Nu putem folosi uh, ESM-ul în sine, pentru că el se referă la statele din zona euro. Vom vedea ce posibilități avem. Uh, vă dați seama că există și linii de credit din, care provin din statele implicate. Însă suntem încă în etapa timpurie um, a procesului de gândire. Mulțumesc, Danuta, ai cuvântul încă o dată. Vreau să vă mulțumesc tuturor, sper că acest uh, raport va fi unul foarte bogat. Uh, e un raport din proprie inițiativă, deci cred că el poate reprezenta și o sursă de inspirație pentru celelalte instituții pe viitor. E vorba doar de găsirea de soluții concrete, așadar. În ceea ce privește uh, mecanismul de protecție financiară și mecanismul de recapitalizare bancară, din câte am înțeles, fondurile vor fi uh, organizate la nivel național. Le lăsăm deoparte pe acestea, dar în privința recapitalizării bancare și a mecanismului de protecție, cred că această problemă este esențială azi pentru că în sectorul bancar există riscuri foarte mari și uh, acestea vor crește, în special după ce se va introduce mecanismul de stabilitate financiară. Uh, băncile care au uh, filiale și sucursale sunt expuse um, riscurilor mai mari. Deci avem um, mai multe sectoare uh, bancare. Cel al băncilor cu reputație bună um, și cealaltă parte a pieței care nu este acoperită de această prevedere. Deci trebuie să ne gândim uh, puțin și la viitor. Înțeleg că uh, trebuie să creăm încredere uh, de partea statelor care participă. În continuare, posibilitățile există, dar uh, ele sunt dificil de concretizat din punct de vedere juridic. Procedura este foarte complicată. Înțeleg că a doua variantă ar fi acest mecanism uh, Însă cu acest mecanism există problema uh, foarte gravă a finanțării. Trebuie să ne gândim la sursele de finanțare. Mai există și varianta uh, amestecării uh, cu capitalul primit și poate și cu participarea femeiului. Trebuie să alegem o direcție, să ne îndreptăm către ea, dar în niciun caz nu trebuie să renunțăm la a căuta o soluție. De aceea spun că trebuie să vedem ce putem face în privința separării, să vedem dacă ea este posibilă și dacă nu, să creăm uh, un instrument uh, cu două tipuri de capital finanțarea prin două tipuri de capital. Nu vreau să continui însă discuția pe această temă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru buna cooperare pe acest dosar care se apropie de sfârșit. Aș vrea să întreb, doamna președinte, dacă putem uh, să avem acest grup de dosare uh, ca raport din proprie inițiativă, cred că ar fi o soluție bună. Mulțumesc foarte mult, Danuta, spune doamna președinte. După cum știi, uh, va trebui să discutăm în conferința președinților acest lucru, să vedem dacă putem uh, primi autorizare pentru un raport din proprie inițiativă. Eu îți recomand să, te, să începi elaborarea și vom vedea dacă uh, până la urmă vom avea o rezoluție sau un raport din proprie inițiativă. Oricum, uh, esențialul uh, ideilor tale vor fi deja uh, în curs de, va fi deja în curs de elaborare și putem discuta cu coordonatorii care sunt implicațiile și în ceea ce privește celelalte rapoarte din proprie inițiativă. Nu-ți pot răspunde acum, dar vom analiza problema. Nu avem deocamdată un calendar Dar uh, raportarea și raportorii în umbră deja au început să uh, lucreze împreună. Continu, propun să continuați uh, această activitate și pe parcurs vom vedea și ce vom avea până la urmă. Știu că e un răspuns destul de vag, dar și circumstanțele sunt dificile, întotdeauna timpul este limitat și uh, volumul de muncă este foarte mare. Avem multe rapoarte din proprie inițiativă de elaborat. Bun, trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, decontarea instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare. Suntem uh, aproape uh, de momentul la care trebuia să începem discuția pe acest uh, dosar și anume 9.40, oricum uh, era un, o precizare doar orientativă. Voi da acum cuvântul raportoare domnei Swinburne. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt în remarcile mele de deschidere, pentru că am avut o reuniune foarte Uh, constructivă a raportorilor din umbră săptămâna trecută la Strasburg. Am uh, circulat texte de compromis care includ amendamente tehnice, ceea ce înseamnă că detaliile tehnice ale acestui raport încep să funcționeze. De asemenea, săptămâna trecută am depus o uh, un posibil acord pentru un acord, pentru un acord între grupuri, astfel încât să uh, putem oferi uh, soluții pentru întreaga piață. Acest text circulă. Bănuiesc că um, există un domeniu în care um, raportorii din umbră um, vor dori să se concentreze pentru că am discutat deja îndelung uh, săptămâna trecută. Oricum aștept să ascult uh, părerile raportorilor după schimbul pe care l-am avut uh, săptămâna trecută și textele pe care le-am trimis. Mulțumesc. În acest sens voi trece direct la PP, spune președinta Herbert Dorfman. Trebuie să vă spun că este o sesiune deschisă, transmisă pe internet și cei uh, care ne urmăresc pe internet nu știu ce este în, uh, în acest, uh, ce, ce se inclus în aceste documente, deci poate că putem să aflăm pe parcursul discuției ce conțin ele. Domnul Dorfman. Da, într-adevăr, întreaga discuție se concentrează asupra articolului 52, când, unde se pune întrebarea ce fel de servicii bancare de, pot avea depozitarii centrali de instrumente financiare. Mulțumesc raportoarei pentru propunerea uh, de săptămâna trecută. Cred că merge în direcția cea bună. Cred că, cred că noi ar trebui să creăm o reglementare care să pornească de la premisa că trebuie să existe o uh, diferențiere, o separare clară între uh, administrarea bancară și uh, activitatea depozitar central. Este nevoie de o procedură clară de autorizare la nivel european. Dacă centralii, depozitarii centrali oferă servicii altele decât acestea, ar trebui să existe un, un, uh, o procedură de autorizare astfel încât toți depozitarii centrali din Europa să, fie la, să pornească de la aceleași premise. Astfel, de asemenea, statele membre în care acești depozitari își exercită activitatea ar trebui să fie incluse în uh, acest uh, proces de mm, autorizare și, bineînțeles, atunci când este un element important în acest, uh, în acest uh, în această autorizare, aceasta trebuie să fie făcută la nivel european și să aibă ultimul cuvânt dacă depozitarii doresc să, uh, creeze, să ofere modele separate, deci să creeze propria, uh, propria bancă, atunci mi se pare logic ca acestea să aibă o licență de bancă în, așa cum sunt ele pentru uh, toate băncile, pentru că altfel nu este prea, prea logic. Cred că dacă continuăm să lucrăm la acest compromis, cel puțin din punctul meu de vedere, există o posibilitate să găsim o soluție pe care să o putem uh, sprijini. Încă unele cu, încă ceva pe scurt cu privire la restul articolelor. Avem o serie întreagă de amendamente care doresc să garanteze, să asigure modelul scandinav al depozitarilor centrali. Există un model uh, special acolo a modului în care lucrează depozitarii centrali. Cred că trebuie să o luăm în considerare pentru că mm, nu este vorba de pericole care se ascund aici, ci din potrivă mai multă transparență. Iar amendamentele care merg în această direcție, noi le vom sprijini. O ultimă o observație referitoare la legăturile între acești depozitari în diferitele state membre. Nu ni se pare o bună idee, așa cum a propus Comisia, ca toate legăturile dintre depozitarii centrali să fie permise. Credem că acestea trebuie să fie aprobate numai dacă sunt interoperabile. Deci toate legăturile simple ar trebui să fie uh, excluse de la o procedură de autorizare, dar nu și celelalte. Atât am de spus, doamnă președinte, mulțumesc. Um, thank you. Now for the S&D, uh, Antolin. Muchas gracias, eh, Presidenta. <clears throat> Quisiera en primer lugar agradecer a la ponente su espíritu de buena cooperación. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru uh, disponibilitatea pentru o bună cooperare la acest subiect. Este prima rundă de discuții a amendamentelor și sunt convins că la final vom atinge un uh, acord. Până la urmă, ce dorim este să ne consolidăm sistemul de depozitar central. Și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că avem un cadru solid pentru aceste agenții. Iar, în același timp, vrem să asigurăm transparența modului în care lucrează. Trebuie să facem o distinție între serviciile centrale uh, și cele secundare, auxiliare. Întâi trebuie să definim uh, sarcinile depozitarilor centrali și apoi a celor uh, auxiliari. Și trebuie să ne asigurăm că nu există o contagiune între cele două. Trebuie să existe o linie clară între cele două tipuri de activități. Avem nevoie însă de timp pentru a lăsa depozitarilor timp să se uh, organizeze și să-și organizeze activitățile principale și auxiliare. Acum trebuie să lucrăm la amendamente, la amendamente de compromis, dar până la urmă ce trebuie să facem este să garantăm drepturile investitorilor, a acționarilor, ale acționarilor și să ne asigurăm că avem un mod uh, uh, consecvent de a lucra uh, cu aceste agenții pe lângă ESMA. Avem nevoie de transparența structurii de piață pentru că dacă vrem ca lucrurile să funcționeze, totul trebuie să fie transparent, nu trebuie să existe niciun fel de discriminare între diferiții actori. Și asta, bineînțeles, înseamnă că și interesele IMM-urilor trebuie să fie protejate. Am avut discuții inițiale la Strasburg săptămâna trecută. Atmosfera este bună și sunt optimist. Mulțumesc. În regulă. Mulțumesc. Eu sunt raportorul din umbră pentru ALDE, deci îmi uh, acord mie cuvântul, spune doamna președinte. În grupul nostru avem o serie de opinii, așa este întotdeauna când uh, analizăm astfel de subiecte. De fiecare dată când te uiți la un aspect, poți să te răzgândești. Dar, în general, am decis că uh, abordarea comisiei de a uh, face această separare între servicii auxiliare și uh, principale nu este cea mai bună și de aceea am eliminat-o dacă ar fi să uh, separăm depozitarii centrali, mai ales cei internaționali, uh, de serviciile bancare uh, și să existe o altă licență acordată unei bănci, încă nu suntem convinși că este cea mai bună cale să eliminăm riscul. Avem nevoie de mai multe evaluări și de o mai bună prezentare, pregătire, mă scuzați, dacă vrem să mergem pe această cale. Este ceva ce putem să, mm, să, să, la care putem să ne gândim, dar nu cred că este neapărat dovedit că este cea mai bună soluție. De asemenea, uh, depozitarii centrali trebuie să continue să um, și exercite activitățile, inclusiv cele de decontare și așa mai departe, dar asta înseamnă că trebuie să um, să fie foarte uh, bine organizate, foarte strict reglementate. Mie mi se pare că uh, respectarea anumitor criterii ar putea fi uh, respectarea unor criterii din CRD4, directivă referitoare la cerințele de capital, ar putea să fie criterii din directiva de uh, gestiune a riscului, ar putea să intre sub um, um, cerințile de notificări um, sub pilonul 3. Sincer, nu cred că permiterea unei autorizări pentru uh, 1 plus 2 tipuri de activități uh, duce la competitivitate. Uh, Nu cred că vom ajunge cu o soluție, la o soluție mai bună, la o situație mai bună prin aceste prevederi. Însă mă interesează uh, aranjamente simetrice în care un depozitar central poate să uh, devină o bancă cu sarcini limitate sau invers, o, ba o, o bancă cu anumite sarcini limitate să devină depozitar. Nu putem pur și simplu să avem lucruri care merg într-o singură direcție, pentru că asta ar însemna să discriminăm. Cred că transparența însă va ajuta foarte mult uh, în acest sens. Aș vrea să spun câte ceva și despre articolul 7 și disciplina de contărilor. Cred că este important ca această flexibilitate, să existe flexibilitate în noul regim și să nu existe consecințe neintenționate în uh, piețele din Uniunea Europeană, pentru că ultimul lucru pe care îl dorim este să împiedicăm IMM-urile să facă apel la piețele de capital, pentru că riscul este prea mare și atunci când uh, cumpără um, titlurile, uh, Uh, se supun unui risc prea mare. Ar fi um, negativ să descurajăm uh, IMM-urile să meargă pe piețele de capital, mai ales în momente în care există probleme cu finanțarea. Deci cred că IMM-urile uh, trebuie să fie exceptate de la aceste, de la aceste prevederi. Bineînțeles, există anumite controle însă trebuie să promovăm și să menținem lichiditățile. Este adevărat că ă, titlurile IMM-urilor și cele mai puțin lichide sunt în alte, ă, într-un alt ciclu de viață și trebuie să ă, facem eforturi ca acestea să rămână atrăgătoare pentru piețe Însă, în același timp, trebuie să fim realiști față de piețele care există și nu vrem să facem ca lucrurile să plece de pe piețele transparente înspre soluții mai puțin transparente. Mie mi se pare logic așadar să oferim sprijin pentru un astfel de regim și să nu oferim sprijin pentru un alt tip aș vrea să putem face ceva referitor la instrumentele care oferă mai puține lichidități. În ceea ce privește licența, de, licența bancară, din articole 44A și 52A, regulamentul uh, stabilește accesul în MIFIR și MIFID. Este foarte important ca licențele oferite sub uh, MIFIR și, uh, ce, uh, și regulamentul privind decontarea instrumentelor financiare, uh, e bine, este foarte important ca acestea să fie um, foarte strict supravegheate. Pentru că nu putem să ne permitem ca acestea să aibă un, aspect un efect negativ asupra pieței. Dacă facem asta, creăm riscuri sistemice și uh, e posibil să fie nevoie de garanții oferite de contribuabil și nu asta ne dorim. Dacă asta pare să fie cazul, atunci Comisia trebuie să intervină și să facă noi propuneri. La articolul 33 Este vorba de tranzacții uh, de împrumutare a uh, titlurilor aceste informații trebuie să fie puse la dispoziția uh, ESMA, EBA, uh, CERD și așa mai departe. Dacă informația este ușor de obținut, atunci uh, asta ar putea fi o cale bună uh, de a proceda. De asemenea, pentru a crea un identificator, uh, cred că depozitarii centrali pot um, um, pot juca un rol important aici și la uh, titlurile repo. Am dorit să încurajăm, și aici mă refer la articolul 2, ca uh, depozitarii centrali să utilizeze proceduri transparente pentru a minimaliza accesul din partea altor uh, participanți sau infrastructuri. Cred că atât aveam de spus. Mulțumesc uh, raportoarei pentru munca depusă. Îmi cer scuze că trebuie uneori să uh, fiu în altă parte și să nu, și nu pot uh, participa la reuniunile coordonatorilor, dar este viața de președinte de, co de comisie. Mulțumesc, Jean-Paul Bese, în numele verzilor. Si, madame la, la présidente. Euh... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să-i spun raportoarea noastră, doamna Swinburne, că datorită muncii sale, iată că putem spune că suntem pe calea cea bună pentru a ajunge la un acord mulțumitor În general, suntem de acord cu raportul. Există un element mai problematic care, după părerea noastră, în momentul de față nu reprezintă un simplu detaliu. Vorbim despre faimosul articol 52 și anume cum să separăm în mod clar și eficient activitățile de reglementare, de activitățile bancare pentru a evita transmiterea riscurilor din sectorul bancar la uh, depozitarii centrali de titluri de valoare. Ce barieră să punem în calea acestei contaminări? Știm cu toții că o astfel de contaminare e posibilă și ar fi dezastruoasă. Doamna Swinburne uh, ne-a lăsat impresia că va propune un zid impermeabil adică o separare strictă a activităților și compromisul propus în momentul de față, după părerea noastră, e destul de ambigu și permite să se mențină, în anumite cazuri, entități neseparate alături de entități separate. Prin urmare, se instalează un sistem dual, complex, care poate să uh, uh, eșueze și să lase niște curenți reci de aer să pătrundă. Și cred că ar trebui să respectăm acest principiu ferm al unei separări clare și nete a celor două activități. Pe de o parte, activitățile de reglementare, pe de altă parte, posibilitatea de a obține o licență bancară limitată în cadrul unei bănci cu uh, obiectiv limitat separat. Obiectivul poate să fie compatibil cu o perioadă de tranziție, să spunem, 2-3 ani, asta rămâne de văzut. Ne putem gândi la o derogare temporară în acest context pentru a permite adaptarea sectorului la noile dispoziții. Pe scurt, deci, poziția noastră este destul de simplă. Uh, continuăm să discutăm cu doamna Swinburne și dorim să rămânem fermi pe acest principiu al separării, să dăm dovadă de flexibilitate și pragmatism cu privire la aplicarea sa pe parcursul procesului. Mulțumesc! Mulțumesc, nu avem pe nimeni din partea GUE, așa că o să trec mai departe la cei care vor să intervină, Saria Sai și Marian Tyson și-au semnalat dorința. Mai este cineva? Nu, sare atunci. Mulțumesc, Sharon. Mulțumim raportorului pentru uh, ce a făcut și eu sunt de acord cu direcția faptului că un model omnibus trebuie să fie tratat în mod egal, dar părerea mea este că un astfel de direct este mai eficient și apreciez intervenția colegului Dorfman, care s-a referit la sistemul nordic, ca fiind mai transparent și așa și stau lucrurile. De asemenea, trebuie să încercăm să avem cele mai eficiente și mai bune aranjamente și în amendamentele mele am încercat să ridic puțin nivelul de ambiții, multe referindu-se la viitor dat că avem zona de plăți unică euro SEPA pentru plăți, ar trebui să avem o zonă similară SESA pentru titlurile de valoare europene. În amendamentul 128 am spus că crearea unei pieți integrate pentru uh, decontarea titlurilor de valoare trebuie să fie obiectivul dacă vrem să avem o funcționare adecvată a pieței interne. Dacă ne stabilim acest obiectiv, ne vom îndrepta către standarde comune și interoperabilitate și în acest sens toți participații trebuie să folosească standarde comune, așa cum se întâmplă în SEPA și trebuie să fie astfel conectați încât cineva să poată cumpăra și vinde în alte părți titluri de valoare cu aceeași facilitate cu care o poate face în țara sa. Și așa cum am spus în amendamentul 131, e suficient pentru investitor să folosească serviciile unei entități pentru a putea investi oriunde în Europa. Întregul proces trebuie să devină mai rapid. Propun ca după 2017 să existe o scurtare a intervalului la o zi uh, a săptămânii după ce se face tranzacția și după 2020 uh, să se întâmplă în aceeași zi în care se desfășoare tranzacția, adică o astfel de decontare instant, să spunem. Sigur că astea sunt obiective ambițioase pentru viitor, dar cred că am economisit foarte mulți bani dacă am reușit să le realizăm și ar crește și transparența cu uh, um, realizarea acestor amendamente. Mulțumesc încă o dată raportoare și îi mulțumim și pentru bună colaborare. Mulțumesc, Marian. Mulțumesc, doamnă președintă. Amendamentele mele s-au concentrat pe un aspect, și anume divizarea obligatorie între activitățile de reglementare și activitățile bancare, cu o licență separată pe două părți. Sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere, pe scurt, deci asta am vrut să spun, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Cred că nu există niciun motiv clar și nu cred că cineva m-ar putea convinge de contrariul, nu cred că ar trebui să avem o singură posibilitate. Ambele posibilități trebuie să existe 1 plus 2, trebuie să rămână și dacă sunt uh, unii care vor să aleagă 2 plus 2, pot să opteze în această direcție, dar cele două um, posibilități trebuie să coexiste. Și ambele trebuie să fie supuse aceloși măsuri prudențiale stricte și să ne asigurăm că există un cadru de acțiune omogen. Am citit propunerea comisiei care ne leagă de un 2 plus 2, spunând că se reduce riscul și crește concurența și astfel sistemul va putea evolua mai ușor. Sunt de acord cu aceste motive obiective, ni le dorim cu toții să crească concurența și să se reducă riscul, e nevoie de așa ceva, dar întrebarea este dacă uh, propunerea asta ne poate duce spre îndeplinirea celor obiective. Eu am îndoielile mele în această direcție și de aceea am depus un amendament în acest sens. Eu cred că cele două modele ar trebui să existe în paralel, nu cred că ar trebui să existe un model 2 plus 2 obligatoriu și 1 plus 2 ar trebui să fie permis să existe. Bun, Comisia, doriți să interveniți? În momentul de față, Jennifer. Mulțumesc. O să am observații de ordin general, dat fiindcă nu cunosc uh, detaliile propunerii doamnei Swinburne. Pe baza comentariilor pe care le-am auzit astăzi am să intervin. În ceea ce privește separarea serviciilor bancare și de reglementare, este. Probabil nu vă miră Așa cum am spus și în propunerea noastră, să auziți că, după părerea noastră, siguranța primează și că un model segregat este cel mai sigur model, după părerea noastră. Apoi, comentariile pe care le-am auzit din partea doamnei Tyson, cred că cele două sisteme trebuie să coexiste în paralel. Am preferat un sistem în care modelul segregat să fie regula și modelul integrat să fie mai degrabă o excepție și nu um, standardul, fiindcă, după părerea noastră, modelul segregat uh, are anumite avantaje. Apoi, am auzit și comentarii din partea dumneavoastră, doamnă președinte, referitoare la această perioadă de buy-in. Înțelegem care ar fi motivele care au stat la baza amendamentelor prezentate de o serie de raportori din umbră și înțelegem că e nevoie de flexibilitate pe aceste chestiuni, însă Uh, e foarte dificil să reglementezi excepții concrete, individuale și e dificil să definești în legislație suficient de bine aceste uh, excepții. Dar sigur, putem să ajungem undeva și să introducem, de exemplu, cine ar putea să plaseze o opțiune pentru prelungirea perioadei acesteia de buy-in pentru un anumit produs. De exemplu, pentru contrapartida uh, care primește ar putea să aibă opțiunea să hotărască în funcție de situație. Apoi am mai auzit câteva comentarii referitoare, de exemplu, la modelul scandinav, modelul nordic. Și am auzit și comentarii referitoare la modelul de holding direct față de omnibus. Sunt niște detalii destul de importante, e adevărat, dar aș vrea să vă invit să luați notă de faptul că în prezent discutăm despre legislația referitoare la titluri de valoare și pentru acest gen de, de, de legislație e nevoie de o abordare orizontală, nu să abordăm lucrurile doar într-un context limitat. Trebuie să vedem în funcție de situație dacă se potrivește uh, abordarea propusă de dumneavoastră sau una orizontală. Discuțiile oricum sunt prevăzute pentru primăvara anului următor, în acest sens. O să cred când o să văd, asta spune doamna președintă. Mulțumim. Ok, îți dau din nou cuvântul. Mulțumesc, mulțumim tuturor pentru intervenții, inclusiv uh, Comisiei. Cred că împreună cu raportorii din umbră putem spune că combinarea dintre CSD și ban- o bancă ar trebui să fie excepția, nu regula. Avem cu toții aceeași poziție uh, cei care operează modelul combinat, trebuie să vedem dacă ar trebui să poată face acest lucru um, la nesfârșit sau ar trebui să prevedem o Uh, perioada de tranziție la un model separat. Și cred că astea vor fi discuțiile pe care o să le avem între raportori în următoarele săptămâni, sigur după Crăciun, deci o să începem cu ianuarie, dar discuțiile vor fi importante și având în vedere că la comisie există convingerea că există avantaje în separare, cred că va trebui să avem o discuție detaliată pentru a ajunge la un punct comun să vedem unde sunt verzii, PP-ul și să vedem cum o să ajungem la o poziție comună. Am încercat deja să includem uh, câteva dintre amendamentele referitoare la uh, modelul de holding direct. Rezultatele vor fi publicate și în ceea ce privește mm, decontarea, de asemenea. Amendamentele pe care le-am depus eu propunerile de buy-in nu sunt obligatorii, ci acest uh, lucru apare la uh, solicitarea beneficiarului în ceea ce privește uh, titlurile, să spunem, mai puțin lichide. Condiția este să nu acceptăm majoritatea acelor stocuri să fie cotate la bursă, să fie mai degrabă o minoritate și acest lucru să fie valabil în întreaga Uniune. Cred că astfel vom crește transparența. Până la urmă, toate amendamentele din partea grupurilor politice cer exact acest lucru, transparență. Și dacă avem transparență la toate nivelurile, lucrurile vor funcționa mai eficient. Sunt de acord că la articolul 128 trebuie să reflectăm dorința Sarei, dar pentru a putea să ne atingem acest obiectiv, trebuie să avem acel SRR, acea, acel act normativ așa de greu de obținut. Aș vrea să vă rog, lucrurile au fost amânate așa de mult că deja aveam impresia că fugim după ele și ele ne scapă și se îndepărtează tot mai mult. Dosarul acesta deja a fost uh, amânat de patru ori. Multe dintre chestiunile pe care le-am discutat în grupurile politice cu privire la amendamente s-ar um, rezolva mult mai ușor dacă am avea acest act normativ. Și chestiunile din um, amendamente uh, ar putea să rămână în text și să nu fie înlăturate dacă s a rezolvat acest lucru, fiindcă trebuie să fim uh, ambițioși dacă vrem să avem o piață unică, o disciplină a decontărilor și o practică a decontărilor. Nu știu dacă putem găsi un acronim diferit, dar fără îndoială trebuie să stabilim un nivel mai ridicat de ambiții în propunerile noastre. Având în vedere că avem un dosar foarte tehnic, există multe domenii în care grupurile politice sunt de acord, și sper ca astea să se rezolve cât mai repede. Cei care nu sunt raportori din umbră, dar sunt interesați de acest dosar, dacă doresc să primească documentul și nu reușesc acel lucru, vă rog să contactați biroul nostru și ne vom asigura că veți primi copii ale documentelor, fiindcă nimic nu este secret aici, toate sunt documente publice și dacă cineva vrea să ne ajute, suntem deschiși să includem pe oricine dorește și cred că și raportorii din umbră au exact aceeași poziție, fiindcă e un dosar dificil, tehnic și trebuie să fie corect. Există documente de analizat, le-am discutat la începutul săptămânii viitoare și cred că la, anul, la începutul anului vom reuși să evoluăm destul de mult și Cred că serviciile bancare și modul în care vrem să evoluăm se vor bucura de o poziție comună a grupurilor, fiindcă mi-ar plăcea să avem un acord transpartinic și nu o majoritate difizată. Și cred că dacă vom reuși asta, atunci îi vom ajuta cu adevărat pe investitori. Mulțumesc, Kay. Obiectivul este ca votul în comisie să aibă loc pe 21 ianuarie anul viitor și în plenara din mai să votăm, ceea ce înseamnă că avem destul de mult timp pentru trialoguri. Mulțumim pentru informații, sunt de acord că trebuie să păstrăm toate acele elemente fiindcă Comisia a spus poate ar trebui să așteptăm până avem legea privind uh, titlurile de valoare, dar din experiența mea cred că ar fi mai bine să le eliminăm. Cel puțin așa cred eu. Mulțumesc! Am ajuns acum la voturi, care nu sunt prevăzute decât să înceapă decât la 10 și jumătate, deci avem o scurtă pauză până la 10 și jumătate. Mulțumesc!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 îmi, trebuie să-mi cer scuze. Avem comunicările președintelui de făcut astăzi, fiindcă le-am uh, amânat ieri, că am avut întâlnirea cu domnul Mario Draghi. În primul rând, în ceea ce privește EMEA, acte dedicate pentru standarde, proiecte de standarde tehnice. Haideți, vă rog, dacă putem păstra puțin tăcerea. Până nu avem liniște, nu începem voturile. Okay. Right, first of all... Bun. În primul rând, Comisia va trebui în scurt timp să adopte acte delegate pe EMEA pe baza uh, standardelor tehnice pregătite de ESMA și uh, EBA. Standardele au fost prezentate la finele lui septembrie și la finele acestei luni avem termenul de adoptare în comisie. Înțelegem că pe 19 decembrie comisia va adopta actele delegate fără modificări la proiect. Parlamentul are o perioadă de scrutin de o lună și adoptarea înainte de pauza de, sau vacanța de iarnă face imposibil ca Parlamentul să-și exercite competența de scrutin în acea perioadă de o lună. De aceea, numele Comisiei cer extinderea perioadei de examinare cu încă o lună. Acest lucru este permis de altfel de regulamentul referitor la acest subiect. Comisia nu a răspuns comentariilor membrilor noștri uh, pe care le-am trimis la jumătatea lui octombrie și nici la o scrisoare din partea domnului raportor Verne Lange pe care am trimis-o la jumătatea lui noiembrie. Cer Comisiei să răspundă cât mai repede posibil pentru a putea lua acest răspuns în considerare în examinarea Parlamentului timpul nostru de examinare coincide cu perioada vacanței de iarnă Așa că sper să putem fi mai atenți pe viitor la stabilirea acestor termene limită, ca să nu ne obligăm singur să ajungem în așa o situație. Există un ciclu anual și după aceea Actele delegate se finalizează și mă refer la subiecte importante, CRD, MIFI și așa mai departe, se întâmplă în astfel de perioade ale anului, deci sper să evităm pe viitor acest lucru. Informații cu privire la procedurile de trialog privind uh, directiva CRD și regulamentul aferent. Am avut uh, două trialoguri politice um, joi și marți am discutat despre uh, flexibilitatea macroprudențială și cerințe suplimentare pentru instituții financiare, competențe suplimentare pentru um, EBA, raportul de îndatorare. Însă au rămas 10 puncte de pe ordinea de zi care n-au putut fi acoperite. Deși pentru multe dintre ele am avut poziții negociate miercuri în um, dialogurile pe care le-am avut. Îmi pare rău că n-am putut să vă transmitem documentele, nici eu nu le-am avut. Sper că un text consolidat al pozițiilor va putea să fie elaborat și transmis cât mai repede, astfel încât membrii grupurilor să fie informați. Trebuie să reconsult Comisia pe două aspecte. În primul rând, capitalele de risc Uh, în fondurile sociale de antreprenoriat. Am ajuns sub președinția daneză de aproape de un compromis, dar cu, pe chestiunile de taxe a căzut. Cum am spus săptămâna trecută, s-a ajuns la un uh, acord politic la începutul lui decembrie pe acele două dosare, Coreper, a confirmat acordul pe o scrisoare din 12 septembrie, deci pe baza regulii 73 din regulamentul de procedură vreau să reconsult comisia în acest sens și o să dau cuvântul une sau mai multora dintre raportori. Vrei să spui ceva pe acest subiect sau putem trece direct mai departe? Trecem mai departe dacă nu există obiecții. Votul va avea loc în plenară pe textul convenit și asta fie în februarie, fie în martie, după ce uh, lingviști, juriștii lingviști în Parlament și în Consiliu își vor face treaba. Există obiecții? Nu? Atunci lucrurile vor merge mai departe așa cum am propus. La fel și în ceea ce privește agențiile de rating, am ajuns la un acord politic în noiembrie și uh, consult acum uh, comisia. Leonardo, vrei să intervii? Nu, mulțumesc, doamna președintă. Voiam doar să confirm acordul la care am ajuns. A fost o muncă foarte dificilă, fiindcă punctul de plecare al Parlamentului era foarte departe de cel al Consiliului. Aș vrea să mulțumesc în special raportorii din Umbra, fiindcă au adus o contribuție esențială la negocieri. Trebuie de asemenea să discutăm în plenara de la Strasburg dacă nu mă înșel, pe 15 ianuarie, într-o marți, toate aceste lucruri. Atât am de spus, fiindcă ieri, când am discutat cu ministrul de finanțe din Cipru și am avut un public destul de larg, am intervenit și am spus ce era de spus, deci n-ar mai fi nimic de adăugat. Mulțumesc. Dacă nu există obiecții din partea comisiei, textul convenit va fi depus la plenară pe, în ianuarie anul viitor. Nu există nicio obiecție, din câte văd. Și apoi avem conturi naționale și regionale. Pe 7 decembrie s-a ajuns la un acord cu Consiliul pe chestiunile rămase nesoluționate privind reforma conturilor regionale și naționale. Asta ajută la implementarea părții respective din six-pack. Ultima fază a negocierilor s-a desfășurat prin proceduri scrise și grupurile au primit documentele în acest sens. Eu sunt raportor în numele comisiei, dat fiindcă nimeni nu a dorit să-și asume acest rol, așa că vă consult acum pe dumneavoastră vă pot spune că pe durata acestor activități uh, s-a descoperit că mai sunt lucruri pe care trebuie să acționăm cu rapiditate și asta se va întâmpla fie printr-o rezoluție, fie printr-un raport din proprie inițiativă. O să discutăm cu coordonatorii care sunt următoarele etape de parcurs, fiindcă statisticile evident sunt foarte importante. Aș vrea de asemenea să mulțumesc juriștilor lingviști ai Parlamentului pentru faptul că au trecut prin anexele așa de voluminoase Există mii și mii de pagini și au făcut o treabă foarte bună. Fără ajutorul lor n-am fi putut să găsim punctele fierbinți, problematice. Și o să fac același lucru și cu Consiliul înainte să ajungem în vot, la vot. Deci nu știu exact când va fi din punct de vedere al calendarului. Dacă există vreo obiecție pentru a trimite asta în vot în plenară, Văd că nu există obiecții, prin urmare vă mulțumesc și pentru asta. Lucrurile se complică și mai tare, o să vedeți imediat, pe baza noii reguli 70. Putem trece acum la raportul lui Filip de Becker privind îmbunătățirea accesului la finanțe pentru IMM-uri, cred că. Nu, spune doamna președintă. Nu, despre asta vorbim. Avem raportul lui Eduard Cicluna privind statisticile europene. Începem votul, dacă sunteți gata să votăm pe raportul Sicluna. Oh, let's have a test vote then, if you're all plugged in. Facem un uh, vot de testare. Votul este deschis. Apăsați butoanele. Cine a votat pentru intrarea în vacanță? Bine, s-a închis votul. 34 de persoane merg uh, în vacanță și două, două se abțin. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru. Așteptați. Avem două părți. Prima parte a compromisului B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge partea a doua. Trecem la amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat, dar verificăm dacă doriți. Amendamentul 55. Nu, iată că este respins. 17 de voturi pentru, 20 împotrivă. Compromisul E, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, este respinsă. Compromisul F, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 62. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, dar haideți să verificăm electronic amendamentul 62. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 20 de voturi pentru, 16 împotrivă. Compromisul H pe două părți. În trei părți, de fapt. Prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, avem un amendament oral. Nu, spune doamna președinte. doar dacă se adoptă partea a doua. Vrei să ne spui ceva? Amendamentul oral se referă la partea a doua pe care dorim să o modificăm cu monitorizarea atentă din partea Parlamentelor Naționale. Deci cu monitorizarea atentă a Parlamentelor Naționale. Aceasta este modificarea pe care vrem să o facem. Am fost de acord, doamnă președinte. Nu avem obiecții la acest amendament oral, deci votăm partea a doua cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptezeci și unu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat, dar vom verifica electronic. 71. A votat toată lumea? Votul este închis? Se adoptă 22 de voturi pentru 15 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica electronic, 74. Votul este închis, se adoptă, 21 la 17. Compromisul I, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. Vom verifica electronic. Iată că este adoptat. 20 de voturi pentru, 19 împotrivă, deci a fost adoptat acest amendament. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri,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 La acest paragraf avem un amendament oral la compromisul N. Să înlocuim cuvintele cuvântul harmonized cu unified. Cu cuvântul unified, cine este pentru? Împotrivă? Mi se tot strigă din sală, da sau nu. Deci nu avem obiecții la amendamentul oral prin care s-a introdus cuvântul unified în loc de harmonized. Vrem harmonized în loc de unified. Eu nu am primit acest amendament oral. Deci este harmonized până la urmă. Și eu încerc să mă lămuresc, spune doamna președinte. Deci aveți în text cuvântul unified pe care îl schimbăm cu harmonized. cu harmonized. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul O. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 devine caduc, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri este respins. Votăm acum textul cu amendamente. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 38 de voturi pentru, o abținere, niciun vot împotrivă. Votul la rezoluția legislativă. A votat toată lumea, votul este închis, 38 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere. Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a trece la ultimul vot uh, în legătură cu decizia de a intra în negocierile um, în primă lectură, deci de acordarea mandatului, aș vrea să vă spun că din toată inima susțin poziția raportorului la negociere. Aș vrea să vă spun, așa cum am făcut și în uh, dezbaterile anterioare. Ceea ce am adoptat aici nu reprezintă, în opinia mea, un aranjament coerent și uh, clar în care echilibrul între independență, răspundere și supraveghere democratică este clar. Avem, de fapt, un fel de uh, nod încălcit în care guvernele, parlamentele, băncile centrale, șefii departamentelor de statistică și chiar curtea de conturi, curțile de conturi joacă roluri diferite și uh, pentru mine nu este clar raportul dintre aceste instituții. Am spus acest lucru și la dezbaterea anterioară și aș vrea să um, îl rog pe raportorul să se asigure că rezultatul negocierilor uh, va fi mai coerent și mai clar. Pentru că în interesul democrației uh, trebuie să știm uh, ce înseamnă independența și cine pe cine supraveghează. Mulțumesc, Filip, ai cuvântul. Sofie, eu pot fi de acord uh, cu tine într-o anumită măsură, dar trebuie să spun că fie înlocuim nodul acesta cu aceste spaghete, cum ai spus tu, cu canelonii, care sau o structură mai simplă, sau aduci un sos gustos, că și sosul poate să schimbe lucrurile. Bun. Acesta este uh, uh, primul raport pe care îl adoptăm în, uh, în noul cadru al negocierilor în trialog. Deci avem nevoie de o decizie explicită de a intra în negocieri. acest lucru presupune un vot. Votul trebuie să fie um, cu majoritatea um, membrilor ECON, deci nu a membrilor prezenți. Deci am nevoie de 25 voturi pentru. Decizia cuprinde mandatul, ca de obicei, adică raportul, și echipa de negociere, președintele, raportorul și raportorii din umbră sau reprezentanții uh, președintelui, adică uh, vicepreședintele, care în acest caz poate fi și raportorul. Voi supune la vot, cred că e mult mai simplu dacă votăm electronic. Deci, decizia de a intra în negocieri pentru prima lectură pe baza acestui raport cu uh, echipa noastră obișnuită de negociere. A votat toată lumea. Închidem votul acum. 38 de voturi pentru, o persoană împotrivă și nu avem nicio obținere. Deci vom începe negocierile în primă lectură și uh, vă vom informa pe parcurs. Mulțumesc foarte mult! Trecem la raportul Filip de Bacăr, îmbunătățirea accesului la finanțare uh, pentru IMM-uri. Eu am uh, lista de vot. Începem cu uh, textul original, titlul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 este acoperit, 35 acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C. Cu amendament oral solicitat de PPE de a adăuga, subliniază importanța consolidării sistemului bancar local. Aveți obiecții? Nu? Atunci uh, cu, votăm cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Verificăm 48. Cred că și v-ați schimbat modul de a vota. V-ați schimbat pozițiile brusc. Dacă greșim să ne anunțați. Deci, vedeți, este respins. Textul original, titlul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul E. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Partea 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul FF. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Titlul 3, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Ori, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Titlul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul MM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original, alinatul 20 pentru, Alinatul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Titlul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original de la alinatul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 este retras, 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Se adoptă 23 la 16. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 117. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 118. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinetul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 127, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 128 este acoperit, 129 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 132. Cred că numai PP-ul vota pentru. S-a închis votul. 22 pentru, 17 împotrivă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul P. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 140. Un considerent. Cine este pentru? Împotrivă, Putem verifica 140? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 20 la 20. Referirea 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 2 pentru, putem vota în bloc, în afară de referirea 4, deci în bloc, în afară de 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu toate referirile, trecem acum la compromisul Q. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. considerentul A, amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru,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 Ample 9, cine este pentru, împotriva abțineri uh, se adoptă. Ample 16, pentru, împotriva abțineri se respinge. Ample 24, pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica Ample 24? Oh, we're increasing in numbers here. We've gone up to 41 present, right. Votes closed and that's rejected 19 Se respinge 19 pentru 22 împotrivă. IMCO 14 cine este pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. No, we're voting IMCO 14. Votăm IMCO 14. Okay. IMCO 14. Has everybody voted? You all voted the right way? A votat toată lumea. Închid votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 la 19. IMCO 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 24. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Atât a fost până la președinte. Votăm textul așa cum a fost uh, modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 pentru, 1 împotrivă și nici o abținere. Mulțumim foarte mult! Liam nu, n-am ajuns încă la, la urările de Crăciun fericit, spune doamna președinte. Bun, deci 40 pentru. Următoarea reuniune, pe 10 ianuarie, vacanță plăcută, Crăciun fericit. Filip avem deja o imagine cu privire la calendarul trialogurilor din săptămâna cu 7 ianuarie? Nu pot uh, să, să-ți răspund acum pentru că trebuie să consult instrumentul pentru trialog, spune doamna președinte.